Trecem la următorul punct, prezentarea analizei detaliate cu privire la comerț și biodiversitate. Comerțul internațional are un impact atât direct cât și indirect. Am votat recent un raport în acest sens cu privire la terea plădurilor. Știm că UE e responsabilă de 10% din defrișările la nivel global. Putem și trebuie să facem mai multe. Există o relație strânsă, complexă între comerț și biodiversitate, de exemplu importul de specii invazive, comerțul ilegal de uh, animale sălbatice și o contribuție la încălzirea globală, schimbarea terenurilor. Interesul nostru spune că o politică uh, comercială ar trebui să ducă la o susținere a unei tranziții pozitive ecologice și să avem în vedere și uh, implicarea ofițerului șef în domeniul uh, aplicării acestea. Uh, îi dau cuvântul doamnei Cecilia Bellora pentru o analiză detaliată, 10 minute și apoi avem timp pentru întrebări. Vă rog. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Bună ziua și mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta principalele noastre rezultate. Am doar puțin timp la dispoziție. Mă voi concentra în domeniul comerțului asupra două aspecte. Care sunt impactele comerțului asupra biodiversității și care sunt instrumentele de politică comercială cu pe care le putem folosi pentru a limita aceste impacte. Dar înainte de acest lucru, permiteți-mi să um, vă spun uh, în, uh, pentru început uh, cât de complex este conceptul de biodiversitate și um, în um, studiul nostru am vrut să arătăm că această complexitate are un impact asupra deciziilor politice. Biodiversitatea se referă la o varietate de organisme um, vii și modul în care acestea interacționează, iar această interacțiune are loc în cadrul unui anumit ecosistem. Primele consecințe practice ale acestui aspect ne arată că conservarea anumitor indivizi sau anumitor specii nu este suficientă pentru conservarea biodiversității. A doua chestiune care ține de această complexitate este că nu este posibilă descrierea situației biodiversității cu un singur indicator. Dar chiar uh, în condițiile acestei complexități există și vești bune, și anume că suntem în măsură să descriem situația biodiversității într-un anumit context care ține de o anumită problemă a biodiversității datorită unui set de indicatori bine aleși. Acest lucru mai înseamnă că putem integra aceste indicatori uh, și într-un acord de liber schimb. Desigur, acest set relevant de indicatori trebuie identificat pentru fiecare acord de liber schimb și poate și pentru fiecare sector din cadrul unui acord de liber schimb. Asta în ceea ce privește complexitatea. Acum, ce impact poate avea comerțul asupra biodiversității? Ca de obicei, atunci când analizăm această problemă a impactului asupra mediului, distingem impactul direct uh, de impactul indirect. Acum, dacă mă gândesc la impact direct, m-aș referi uh, la trei uh, aspecte. Primul se referă la specii invazive și boli asociate. Știm că comerțul este un um, vector important pentru acest lucru. Al doilea aspect se referă la transport. Transportul are un impact dublu asupra biodiversității. 1. Dezvoltarea de infrastructură, care deseori se face în zone naturale și, în al doilea rând, poluarea pentru că poluarea are un impact semnificativ asupra biodiversității, deci prin urmare asupra organismelor vii și ca atare asupra biodiversității. Și cel de-al treilea impact constatăm că există comerț și cu specii pe cale de dispariție sau uh, specii <clears throat> care deja uh, sunt uh, deteriorate. Există anumite instrumente de contracarare și Uniunea Europeană are și anumite tarife zero, s oferit acces uh, preferențial pe anumite linii tarifare care corespund um, um, speciilor uh, amenințate Avem o astfel de prevedere în acordul de liber schimb UE-Chile, în domeniul pescuitului. Care sunt impact, consecințele indirecte? Din studii de caz rezultă mai multe concluzii. În primul rând, prețurile sunt uh, determinate de cererea din străinătate, iar atunci când există prețuri ridicate, atunci constatăm un impact important negativ asupra biodiversității. Și acest tip de impact se constată deseori în țări în care instituțiile sau politicile de mediu sunt slabe. În al doilea mesaj legat de consecințele indirecte se referă la specializare. Comerțul determină specializare, iar când această specializare are loc în sectoare care se referă la resurse naturale sau agricultură, atunci se generează uh, consecințe adverse asupra biodiversității și poluare de asemenea. Iată deci un fel de panoramă asupra consecințelor. Principalele instrumente comerciale pe care le putem mobiliza pentru a limita aceste consecințe, aici mă gândesc la trei. În primul rând, taxe vamale. Aici mă refer în primul rând la clauza națiunii cele mai favorizate, dar voi reveni la acest aspect în câteva minute. Așa cum am spus, în anumite cazuri avem uh, taxe vamale foarte scăzute sau aproape de zero pentru anumite bunuri. producția cărora ar putea avea un impact negativ asupra biodiversității în țările exportatoare. Posibilitatea este de creștere a acestor uh, taxe vamale. Desigur, acest lucru ar presupune negocieri cu toți partenerii comerciali, chiar și la nivel de OMC. Sigur, nu este lucru ușor, nu este o soluție pe termen scurt, însă mesajul pe care îl dăm în acest raport este că nu există suficiente argumente pentru a nu avea în vedere această posibilitate. În al doilea rând ne referim la măsuri netarifare care sunt considerate ca fiind foarte eficiente pentru a aborda problemele legate de specii invazive, de um, um, boli asociate acestora. Și când spun, când mă refer la astfel de măsuri, Putem să ne gândim la inspecții sporite, la graniță, anumite scheme de certificare poate chiar și inspecții obligatorii înainte de exportul din uh, țara exportatoare. Un al treilea instrument se referă la acordurile comerciale bilaterale. Acestea pot constitui o pârghie, pot stimula partenerii comerciali să îmbunătățească politicile de mediu. Uniunea Europeană este deja unul din blocurile comerciale care includ cel mai mare număr de clauze de mediu în acordurile comerciale pe care le semnează. Problema este că se pare că aceste clauze nu sunt eficiente până la urmă. Problema principală este să ne asigurăm că aceste clauze devin mai eficiente și aplicabile. Noi credem că ar fi util ca aceste clauze să aibă trei caracteristici diferite. Prima, aș spune, că aceste prevederi ar trebui să fie cuantificabile, deci legate de anumiți indicatori măsurabili. În al doilea rând, aceste prevederi trebuie să fie transparente și când spun transparente, ne gândim la uh, chestiuni cunoscute anterior de ambii parteneri. Care sunt sancțiunile dacă clauza nu este respectată? Și ultimul punct. Oarecum aspecte automate în ceea ce privește intrarea în vigoare a sancțiunilor. Astfel încât să fie rapid aplicate. Și un ultim punct al raportului se referă la compatibilitatea a ceea ce propunem noi cu regulile internaționale. Văd că mă apropiu de finalul timpului alocat, dar poate mă pot referi la aceste chestiuni uh, la finalul rundei de întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamnă Belora, pentru faptul că ați respectat uh, timpul alocat. Acum deschid uh, discuția pentru coordonatori. Începe cu domnul Hansen din partea PP. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Această temă importantă mi-aduce aminte de o chestiune pe care am citit-o despre Irlanda, unde un uh, copil de 9 ani se juca în grădină când a dat de un șarpe care s-a dovedit ulterior uh, a fi unul dintre cei mai veninoși șerpi din uh, lume. Acest șarpe ar fi ajuns în Irlanda prin intermediul unui transport de pietre din India. Iată deci că controlele sunt absolut necesare, dar uh, um, nu reușesc întotdeauna să excludă orice. Apoi, um, cum uh, ne putem proteja de un virus care se răspândește în întreaga lume. Aici uh, vedem că um, chestiuni care țin de credibilitatea acordurilor comerciale um, <clears throat> țin doar de chestiuni pe care și le propun să le rezolve chiar dacă efecte există, apariția de uh, specii uh, străine, invazive, studiul arată pe bune dreptate că chestiunea este mult mai uh, amplă și că schimbările climatice nu se leagă doar de uh, indicatori precum emisiile de carbon. Deci ce s-ar putea face? Ați uh, subliniat o serie de posibilități. Acordul multilateral în ceea ce privește protecția biodiversității care ar crea condiții egale pentru to- toți actorii ar fi un lucru ideal pentru toată lumea și în special pentru biodiversitate. Cu toate acestea, așa cum știm cu toții, acest lucru nu se va întâmpla uh, ținând cont de progresele actuale în negocierile multilaterale. Dat fiind că nu se poate așa. Acordurile bilaterale ar fi instrumentul cel mai bun pentru a contracara evoluții negative în țările partenere. Ar putea fi și un vector de promovare a bunelor practici pe care le avem în Uniunea Europeană. Acordurile liber schimb moderne conțin deja prevederi care vizează biodiversitatea, conțin pârghii Uh, în acest sens și creează posibilitatea unor discuții legitime cu uh, cei parteneri, dar pentru a funcționa, sigur că trebuie să le încheiem în primul rând. Mm, mm, îmi pare rău că mm, avansăm uh, atât de lent în a ne da astfel de instrumente și pârghii, pentru că trebuie să ne exportăm și um, valorile. Haideți să facem acest lucru împreună. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Hanson. Și acum domnul Joachim Schuster în locul domnei Kathleen Van Brent. Schuster, please push your speaker. Aveți cuvântul, domnule Schuster. Präsentation der Studie. Da, foarte Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Vedem negru pe alb, ceea ce știm deja de mult, uh, pentru că există consecințe substanțiale, directe și indirecte, asupra diversității biologice și, prin urmare, și asupra condițiilor noastre de viață. M-aș referi acum în special la consecințele indirecte, pentru că acestea se referă la um, Um, faptul că fermierii sunt îndepărtați um, de pe fermele lor um, și se mm, trece la, o, la monoculturi acolo. Asta se întâmplă în țări care depind foarte mult de aceste produse, deci țări în curs de dezvoltare. Și se întâmplă și în țări în care există o infrastructură foarte slabă în ceea ce privește și reglemente foarte slabe în ceea ce privește um, biodiversitatea. Aceste aspecte sunt foarte relevante în negocierile cu țările Mercosur, iar capitolul uh, de um, sustenabilitate din acest acord nu conține nimic în ceea ce privește biodiversitatea și prevede doar un schimb de opinii între părțile contractate. Acest uh, lucru ar trebui să fie o consecință pentru comerțul nostru, să luăm în serios punerea în aplicare a obiectivelor de sustenabilitate și să luăm măsuri. Efectele comerțului asupra biodiversității trebuie să fie mai vizibile. Cine face comerț cu astfel de produse nu mai poate face obiectul uh, strategiei externe a Uniunii Europene. Capitolul um, de sustenabilitate trebuie să se concentreze mai mult asupra biodiversității și a aplicării. Și, de asemenea, trebuie prevăzute sancțiuni pentru astfel de clauze de sustenabilitate. Iar Uniunea Europeană, tocmai când încheie acorduri de liber schimb cu state în curs de dezvoltare, trebuie să prevadă și stimulente pentru crearea unui cadru reglementativ pentru protejarea biodiversității. Cred că sunt chestiuni foarte esențiale, dar aș mai avea două întrebări. Studiul ajunge la concluzia că um, protecția investițiilor poate avea efecte negative asupra biodiversității și dacă e așa, um, ce propunere aveți? Spuneți de asemenea și că regulile OMC sunt prea slabe pentru a proteja biodiversitatea. Ce modificări sunt necesare din perspectiva dumneavoastră? And we now move on to Barry. Barry Andrews acum, în numele lui Karin Calțpro. Barry, ai cuvântul. Domnule Andrews, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, alături de colegul german. Ne-am amintit de Alexander von Humboldt din Luxemburg, uh, de fapt. Incident diplomatic aici, în primul rând. Câteva comentarii, dacă îmi permiteți, am să formulez, doamnă președintă. În uh, primul rând, aspectul sistemului uh, de soluționare a litigiilor cu investitorii, care a preluat de la ISDS, de la CETA încoace în speță. Uh, Raportul este ușor echivoc în ceea ce privește eficacitatea acestui nou sistem, lăsându-se deschisă interpretării eficiența sa. Poate că vorbitoarea va putea să ne descrie puțin situația, să ne prezinte câteva detalii și recunoscător. În privința punerii în aplicare și a stimulentelor pentru credere de pârghie ale acordurilor comerciale, avem un nou uh, Trade Enforcement Officer și a menționat astăzi posibilitatea ca în uh, discuțiile preaderare uh, să putem eventual avea puțină putere de negociere suplimentară pe această cale și aveam, uh, am avea și cu Mercosur anumite, anumite marjă de manevră, având de amploarea acelui acord, de a influența uh, puțin situația în funcție de semnatarii potențiale ai acordului de la Paris și alte asemenea acorduri. Uh, Există preocupări cum că nu s-ar ajunge la prea mari rezultate, însă o altă chestiune pe care voiam să o punctez se referă la acordul primului mediu în cadrul OMC. Uniunea ar avea nevoie de o politică mai clară pentru a proteja mediul și pe această cale s-ar putea um, revitaliza acest acord din cadrul OMC. Obiectivul este acela de a reduce tarifele pentru produsele care facilitează întrunirea obiectivelor noastre de mediu, ameliorarea energiei, eficacității energetice, de pildă și dacă vorbitoarea s-ar putea referi puțin și la acest aspect, i-aș fi deosebit de recunoscător. Mulțumim, domnule Andrews. Acum are cuvântul Saskia Brickmont în numele lui Heidi Hautala pentru uh, grupul verzilor. Mulțumim foarte mult pentru acest studiu și pentru prezentare. Uh, intervine într-un moment foarte important acest studiu, fiindcă acum discutăm despre revizuirea uh, politicilor comerciale de, pentru a ține cont de pactul ecologic, iar strategia privind biodiversitatea este o parte integrată a pactului ecologic chiar dacă comerțul nu poate să soluționeze problemele de uh, biodiversitate, trebuie totuși să ne asigurăm că situația biodiversității nu este uh, agravată din această cauză și nu se ajunge la pierderi la nivel de biodiversitate. Studiul arată că avem anumite pârghii de intervenție la acest nivel. Mă întrebam dacă aveți vreo opinie cu privire la documentul neoficial al Franței și țărilor de jos cu privire la comerț, cele două state propun un mecanism de a se implementa mai bine capitolele cu de plățile ar trebui să includă acolo unde se poate reduceri uh, tarifare asociate cu implementarea uh, eficientă a dispozițiilor uh, TSD și în funcție de obiectivele pe care trebuie să le întrunească țările, inclusiv posibilitatea de retragere a anumitor linii tarifare în cazul unei încălcări a dispozițiilor respective. Cum considerați că se poate întâmpla acest lucru cu adevărat pentru a se respecta uh, și uh, cadrul juridic și, și uh, dispozițiile OMC? Acordul uh, Mercosur nu a avut un uh, impact deosebit asupra despăduririi. Câtă vreme despădurirea, spuneați foarte bine, a crescut în următorii trei ani după implementarea acordului comercial inițial, care coincide cu o sporire a conversiilor uh, de teren agricol. Deci dispozițiile pe care le-a uh, propus președintele Macron, de pildă, sunt suficiente pentru a se preveni de despăduriri suplimentare. Mă refer la acordurile bi și multilaterale pentru a ameliora trasabilitatea în sectorul agroalimentar cu controle eficiente și cu dispozițiile referitoare la importurile care să nu conțină, uh, care să nu fie făcute pe socoteala pădurilor. Apoi, uh, considerați că un mecanism cu un caracter mai uh, constrângător ar fi mai uh, benefic, mai fructos decât sistemul actual european și ce fel de rol ar putea să joace noul Trade Enforcement Officer, mai ales în ceea ce privește revizuirea politicii comerciale? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Plickman. Helmut Scholz, acum din partea GUE. Aveți cuvântul, domnule Scholz. Două minute. Und ich muss sagen, ich habe die Studie mit sehr Mulțumesc. Am uh, citit studiul cu mult interes, mi se pare foarte interesant și e bine că am cerut de vreme acest studiu pentru că, iată, putem uh, atrage, uh, pentru că am putut atrage atenția încă din aprilie sau martie asupra legăturii cu biodiversitatea. Deci, studiul a venit la momentul potrivit. Galileo a cerut uh, oamenilor de știință să se uite prin uh, telescop ca să înțeleagă mai bine lumea. Dar oamenii de știință de atunci i-au spus că dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne uităm prin telescop, ne-ar fi pus telescopul în loc de ochi. Eu cred că biodiversitatea e o astfel de provocare. Trebuie să ne gândim care e ce instrument poate fi um, comerțul pentru a avea în vedere întreaga complexitate a biodiversității și a relațiilor care există. Știu că nu avem mult timp. Avem nevoie de o dezbatere detaliată. În ceea ce privește concluziile regulilor uh, OMC, studiul ajunge la concluzia că GAT21 nu poate fi aplicat decât uh, parțial. Uh, și că schimbările climatice ar putea reprezenta un bun moment pentru reforma OMC. Avem nevoie de standarde internaționale și aici văd sarcina Comisiei, prin acorduri bilaterale, comerciale, să ajungem la reguli internaționale noi pentru păstrarea biodiversității. De aceea aș dori să propun că înaintea uh, summitului de la Kunming din primăvara anului viitor să primim sau să, să rugăm un mandat din partea Consiliului ca Parlamentul să preia un rol de conducere și să se implice începând din februarie în discuții pentru a aduce în discuție informațiile din partea oamenilor de știință și pentru a ne face auziți în aceste relații comerciale. Avem nevoie de instrumente noi. Nu putem uh, să ne prefacem că standardul actual poate fi folosit ca mecanism. Avem nevoie de indicatori noi, de criterii noi, am spus acest lucru. Trebuie să introducem coeficienți noi în uh, aceste elemente și de aceea avem nevoie de o mai mare, un mai mare ajutor pentru biodiversitate pentru generațiile care vor urma. Mulțumesc. Two colleagues who have asked for the floor. Mulțumim, domnule Scholz. Avem doi colegi care au cerut cuvântul. Are cuvântul domnul Sean Kelly din partea PP. Un minut. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur de această discuție. Învățăm s-a referit la Irlanda. Din păcate, vorbitorul este imposibil de înțeles din pricina conexiunii. And trade can happen. We see the same concerns in some respects, especially in relation to deforestation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 Acest uh, raport uh, are o pertinență deosebită la lumina momentului în care purtăm aceste dezbateri politice și uh, trebuie să ne gândim la cum anume putem să includem în acordurile comerciale aceste chestiuni pentru a ne asigura că sunt o ocazie și o pârghie de creștere, dar de creștere durabilă în speță, ținându-se cont de o seamă întreagă de elemente legate de importul de această categorie de bunuri și servicii. Trebuie să privim situația dintr-o perspectivă mai amplă. Nu e vorba doar de clauze pe care să le aibă în vizor Uniunea Europeană pentru a avea uh, pentru a ține cont de aceste uh, aspecte, trebuie clauze eficiente care să garanteze o punere în aplicare reală Trebuie de să ne gândim la cum anume se poate unii se poate atinge acest obiectiv. Este limpede că pentru unii e pur și simplu vorba de a se profita de acest vid uh, legislativ, de absența clauzelor, de a profita de îndoielile referitoare la aplicarea acestor clauze și pentru a putea astfel continua să critique schimburile comerciale de această natură. În comerțul nu este uh, un panaceu, e o simplă pârghie. Uh, și în cadrul raportului mi-ar plăcea să se indice faptul că trebuie orientate politice de cooperare ale UE către state uh, cu care uh, semnăm aceste acorduri pentru a le disciplina, dar și pentru a asigura o colaborare și uh, cât mai, cât mai fructuoasă, pentru a le educa. Există sensibilități aparte în acest domeniu. În Europa, însă, în alte state nu este neapărat cazul, nu există asemenea intenții de politică și nu există asemenea sensibilități. Dacă amenințăm mereu cu sancțiuni, cu tarife uh, Uh, vamale, etc., dar nu suntem în măsură să implementăm politici eficiente în materie de uh, colaborare și să contribuim la schimbarea de mentalități, nu o să avem la dispoziție instrumentele care ne trebuie pentru a ne atinge obiectivele. Comerțul trebuie să fie durabil, dezvoltarea trebuie să fie durabilă și trebuie în acest sens să ne putem folosi de politicile noastre comerciale ca reală pârghie de dezvoltare în vederea întrunirii acestor obiective la nivel global. Mulțumim foarte mult! Acum uh, îi, vom, îi dăm cuvântul doamnei uh, Cecilia Belora, care va putea răspunde la întrebările și preocupările exprimate de eurodeputați. 10 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, doamna președintă. Am să încep. Am să încerc să răspund tuturor vorbitorilor și am să încep cu ultimul aspect punctat. Într-adevăr, interferențele, faptul că impunerea unor clauze de mediu în acordurile comerciale pot să, poate să fie percepută de către partenerii comerciali ca o pierdere de suveranitate sau o interferență, o ingerință în cadrul politicilor lor interne, reprezintă cu adevărat un risc la nivelul abordării acesteia. Mă refer la includerea unor clauze de mediu în acordurile comerciale acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu o cooperare, o acțiune diplomatică care să nu fie tratat strict prin politici comerciale. Prin urmare, este foarte probabil necesar să avem o abordare comercială la nivelul tuturor politicilor externe ale Uniunii Europene. Acest lucru se aplică în speță și dacă este să mă pronunț în calitate de economist, pot să vă spun că biodiversitatea este o chestiune care ține de mediu și deci politicele cele mai eficiente care să poată trata subiectul acesta este de fapt politica de mediu. Deci politicile comerciale sunt doar uh, un instrument de nivel secund pentru a trata, a trata genul acesta de problematici. Și tocmai de aceea este necesar să existe o abordare uh, coordonată. Uh, o altă problematică pusă pe tapet se referă la cât de aplicabile sunt clauzele, dacă putem să trecem la clauze cu adevărat uh, uh aplicabile care să poată să fie uh, executate. Ceea ce se aplică, adevărat din punct de vedere economic, dar și legislativ, uh, e următorul lucru. Într-adevăr, multe clauze nu sunt aplicabile. Asta înseamnă că ocupantul funcției Chief Trade Enforcer uh, va avea anumite dificultăți în ceea ce privește obținerea anumitor rezultate. Din perspectivă comercială, diplomația va avea deci un rol foarte important de jucat din această perspectivă. Felul prin care putem schimba lucrurile este uh, să fructificăm, fructificăm ocazia de a renegocia vechi acorduri comerciale sau de a negocia noi acorduri comerciale. Cu dificultatea cunoscută, negocierile durează multă vreme, iar asemenea instrumente reprezintă o urgență. Până la urmă, biodiversitatea, după cum se știe, este o chestiune devenită uh, Uh, urgentă, iar, uh, așa cum spuneam, uh, politica comercială nu este singurul instrument care să poată fi și care trebuie mobilizat. Alte întrebări adresate se refereau la mecanismul de soluționare a litigiilor dintre state și investitori Ceea ce încercam să punctăm în cadrul acordului este că, pe de o parte, nou, ISDS-ul de nouă generație pare a fi o reală îmbunătățire a versiunii anterioare, fiindcă se stabilește la nivelul acordurilor un cadru juridic real care permite instanțelor care vor Uh, trata acest gen de litigii, să dispună de un temei juridic în cazul în care se iau anumite măsuri pentru protejarea mediului înconjurător, instanțele vor putea să tranșeze și să decidă că acele acorduri nu constituie o problemă la adresa investițiilor. Când ne gândim în speță la acordurile cu țările dezvoltate, acolo unde sistemul judiciar este accesibil pentru investitorii europeni și viceversa. Practic, când investitorii străini pot să acceadă la sistemele juridice, judiciare de aici, Întrebarea care se ridică este care este până la urmă justificarea concretă a unui ISDS cu toate riscurile aferente până la urmă, având în vedere totuși faptul că noua versiune pare a fi o îmbunătățire a versiunii precedente, chid că nu există o experiență suficientă până în momentul de față. Iată deci ce și cum cu întrebarea legată de ISDS, care ar fi alternativa? E bine, alternativa fi faptul că dacă ne gândim la faptul că investitorii străini pot și să acceadă la sistemul judiciar european și investitorii uh, aceștia pot și, investitorii noștri pot uh, la fel să se adreseze sistemelor judiciare externe, de ce mai e nevoie de un ISDS? Există și anumite dezavantaje uh, asociate ISDS-ului și când UE uh, a negociat, negociat acest uh, Uh, gen de clauze la nivelul acordului. să știe că a durat foarte mult uh, timp, motiv de altfel pentru care negocierile tind să se prelungească într-atât. S-a adresat uh, și o întrebare în ceea ce privește felul în care putem să ne jucăm cu tarifele, cum anume putem să obținem clauze uh, obligatorii Um, aplicabile și în cadrul GAT și cum, uh, care e compatibilitatea cu, cu normele existente. Pot să vă spun însă din stat că nu sunt uh, avocat, ci sunt economist. Va trebui să verificați ceea ce vă zic acum, dar uh, din înțelegerea mea, întâi și întâi, unul dintre mecanismele în legătură cu care care pare a fi atât uh, eficient cât și aplicabil, ar fi furnizarea unui acces preferențial liber, cel, dacă nu, în uh, cazul în care se întrunesc anumite condiții de mediu, pe baza unei condiții de mediu. Dacă ea nu este respectată, se poate instaura o opțiune de retragere, deci dacă clauza nu este respectată, tariful revine la nivelul uh, inițial la nivelul uh, aplicabil înainte de instaurarea acordului uh, de liber schimb. Legat de compatibilitate, câtă vreme avem un acord bilateral, uh, se aplică normele aplicabile cu partenerii comerciali, trebuie să existe o compatibilitate, practic, în cadrul respectiv pentru a fi considerat un acord de liber schimb, acordul respectiv este să anumite norme OMC. E adevărat. Dar uh, opțiunea de revenire la tarifele inițiale trebuie să fie compatibilă și trebuie să fie practic negociată în prealabil cu celelalte țări. A fost adresată o întrebare referitoare la Mercosur, trasabilitatea acordului Terra Paris și respectiv impactul uh, uh, clauzei de evitare a despăduririlor în contextul acordului cu Mercosur, evitarea unui impact negativ asupra biodiversității. Aceste aspecte au fost iarăși punctate. Um, la începutul prezentării spuneam că vestea bună este aceea că putem să identificăm o serie de indicatori relevanți pentru soluționarea anumitor problematici și tocmai la acest nivel se poartă discuțiile acestea. Aspectul uh, evitării despăduririlor în regiunea amazoniană este un aspect specific de, aparținând acestei categorii. Este foarte important să dispunem de o idee cât mai clară cu privire la felul în care se petrece de fapt despădurirea în zona respectivă pentru a putea să implementăm genul acesta de clauze și clauzele potrivite. Uh, Există anumite studii care încep uh, să fie publicate pe tema aceasta. Nu știu dacă poate să există un fel de certificare sau dacă o certificare, o etichetă uh, prin care se garantează lipsa spădurile suficientă. Chiar și produsele care garantează printr-o etichetă că nu au fost obținute prin despăduriri au un lanț valoric uh, în spate care includ Uh, despăduriri și, practic, e cu adevărat nevoie să existe o cât mai bună înțelegere a acestei problematici. De aceea este atât de important și știu că este foarte greu de pus în aplicare, mai ales în momentul de față, dar este important să încercăm să încercăm să stimulăm protejarea mediului efectuată direct la nivelul țării exportatoare. Văd că mă apropiu de limita de 10 minute și de aceea am să mă opresc aici. Sper că am tratat cât mai multe dintre aspectele punctate. Thank you very much. Mulțumim mult, Cecilia Belora. Înainte de a trece la a doua sesiune de vot, doamna Madeleine Tuninga din partea DigiTrade, 3 minute. doamna Tuninga. Well, that's unfortunate. Anyway, thank you, colleagues. Ne pare rău, mulțumim totuși pentru These IT challenges um, are. <laughs> uh, is that me? That's okay. Um, really sorry and. Um... Îmi cer scuze și mă bucur să văd că încă avem multă lume prezentă în sala. un prim aspect pentru DG Trade, dar și DG Environment. Mulțumim pentru această posibilitate de a face câteva observații aici. E un studiu foarte interesant, într-adevăr. Este de la sine înțeles că biodiversitatea joacă un rol important în Green Deal-ul european. Comisia luptă și împotriva schimbărilor climatice și combaterea defrișărilor este important să examinăm și impactul asupra biodiversității a politicilor domestice sau lipsa acestora. Suntem de acord cu studiul care spune că regulile OMC sunt suficient de flexibile pentru a permite statelor să aplice reguli suficient de clare și că membrii OMC pot elabora politici care să protejeze mediul. În ceea ce privește aceste acorduri, Comisia recunoaște că e, mai, e important să analizeze mai în detaliu efectele asupra mediului, de asemenea liberalizării comerțului asupra biodiversității. Această metodologie va fi disponibilă la începutul anului viitor. Comisia va propune măsuri noi pentru a uh, analiza și produse legate de defrișare. Ă, studiul spune că dacă s-ar încălca anumite standarde minime, s-ar pierde diferite preferințe în acest ă, domeniu. am dorit să știm ce aduce în plus un eventual sistem paralel. UE și-a reformat mecanismul și acordurile bilaterale cu uh, acest uh, nou sistem al soluționării litigilor și cu dreptul de a reglementa. Toate acordurile noastre moderne cu CETA, Vietnam, Singapore, Mexic – toate conțin dispoziții de, cu privire la dreptul de reglementare, încât statele își pot urmări uh, obiectivele scontate. În ceea ce privește acest uh, rol al unui uh, funcționar șef pe astfel de aspecte legate de mediu, uh, Pregătim, printre altele, și un uh, instrument care să permită societății civile să joace un rol important. Iar în încheiere, am văzut în... Ni s-au părut interesante comentariile de astăzi și așteptăm să continuăm discuția aceasta cu Parlamentul. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi și mulțumim pentru tuturor pentru discuție. Ajungem acum la a doua sesiune de vot pentru un vot final pe trei dosare. Odată introducerea de măsuri excepționale pentru state și teritorii care participă la procesul de stabilizare și asociere, apoi o nouă strategie pentru IMM-uri europene, și aspecte extrateritoriale ale sancțiunilor statelor terțe. Întâi trebuie să verificăm dacă avem quorum. Pentru a verifica acest lucru, îi rog pe cei care participă de la distanță să ceară cuvântul. Vă rog, apăsați butonul prin care cereți cuvântul. Bine, avem quorum. Termenul limit a fost astăzi la prânz, acum pot anunța rezultatele primei runde de vot. Și deci, la introducerea de măsuri speciale de comerț pentru state legate de uh, procesul de stabilizare și asociere, uh, au fost adoptate amendamentele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 11, iar la IMM-uri următoarele amendamente. Amendament de compromis 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 și amendamentele 10, 15, 59, 70 și 73. Procedura este în felul următor, de fapt o cunoașteți, ați uh, tot folosit-o veți primi uh, documentele. Vă rog să folosiți adresa de mail, cea oficială a Parlamentului și deschid acum votul final. Termenul limită este astăzi la 19.45. Deci pentru proiectul de raport care introduce măsuri excepționale de comerț pentru țările și teritoriile care participă sau sunt legate de acest proces de stabilizare și asociere. Am deschis votul și vă informez că rezultatele vă vor fi transmise în scris, pe mail și vor fi incluse în raportul de ședință de astăzi. La diverse nu avem nimic. Următoarea întâlnire va avea loc pe 12 și 15 octombrie. Mulțumesc pentru prezența tuturor. Ședința se încheie aici. Thank you. Bye bye. Thank, Thank you, you so much. much. Thanks.